Okay. Yeah, Mr. Davis, Mr. Davis not available this morning. Se pare că domnul Deva nu este disponibil în această dimineață. Vreau să-i dau cuvântul, dar nu e aici. Așa încât o să-i rog pe ceilalți să se așeze și apoi începem. Vă reamintesc că la 5.30 deci la 11.30 terminăm uh, ședința noastră, am schimbat ordinea de zi, oprim uh, ordinea de zi având în vedere că avem uh, aniversarea 60 de ani de la tratatul de la Roma și toată lumea va fi invitată în sala de plen la ora 11.30 și la 17.30 avem o reuniune comună cu Comisia de Bugete și Comisia FET care are loc într-o sală mai mare care cred că este 2Q2 sau 4Q2. Dar aveți informațiile în uh, ordinea de zi. Dar la 5.30 ne mutăm în altă, la JQ2, 2Q2. At, um, this evening. La ora 17.30 în această după-amiază. Bun. Haideți să verificăm că merg cartelele, s-a deschis votul. Has everybody voted? A votat toată lumea? Nu. Să așteptăm să-și scoată toată lumea cartelele. Cards. Has everyone voted? I still have people... A votat toată lumea? Nu facem decât o verificare a consolelor de vot. Bun, s-a închis votul. Se pare că funcționează. Avem două avize de la Comisia Bugete în ceea ce privește BEI ca partea planului extern de investiție. În primul rând, Fondul de Garanție pentru Acțiuni Externe. Domnul Venta. Îmi cer scuze, domnule președinte. Uh, văd că avem câteva probleme cu cartelele de vot. Dar putem începe. Yeah. In two minutes, so... În două minute. Bun, deci nu putem începe. Vă putem adăuga până când apare cartela de vot. Toată lumea are cartelele de vot? Bun. Putem deci să începem votul. Începem cu amendamentul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. S-a deschis votul. plus un PP. A votat toată lumea, s-a închis votul, se respinge. Amendamentul 13. Pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 14. Pentru. Nu, amendamentul 18 pentru. Împotrivă, abțineri. Să verificăm amendamentul 18, s-a deschis votul. Has everybody voted? voted? A votat toată lumea, s-a închis votul și este respins. Amendamentul 19 pentru. Împotrivă, abțineri. Verificăm. Amendamentul 19. S-a deschis votul. Has everybody voted? A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 3 pentru. Împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 1 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm amendamentul 1. Să deschizi votul. As everybody voted, was closed, clearly rejected. A votat toată lumea, e foarte clar respins. Bun. Amendamentul 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm amendamentul 10. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Și votăm avizul prin vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă cu o mare majoritate. Și mulțumim raportorului în absența sa. Bun. Trecem acum la punctul 9. A doua parte a acestui pachet referitor la BEI, planul de investiții pentru extinderea mandatului de împrumuturi. Iarăși raportorul de aviz era Nirșdeva. Amendamentul 50 uh, uh, pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 14 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 16 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 70 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Verificăm amendamentul 70. S-a deschis votul. Cred că se adoptă. S-a închis votul. Nu, se respinge. E bine că am verificat. Amendamentul 71 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 71. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 72 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 72, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se respinge. 73 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 74, 75 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 76 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 76, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 79 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm 79, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 80 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Verificăm 80, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. 81 pentru. Împotrivă? Abțineri? Verificăm, pentru că văd că mâinile se ridică în momente diferite. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 82 pentru. Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm 82. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 83 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 87 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm 87. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 91. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Putem verifica. 91. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 92 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Cred că se adoptă, da, e strâns. 92. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 93. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm 93. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. 94 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 94, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Acum votul la anexe. Amendamentele 20 și 21 se votează împreună pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 22, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă. 23 și 24 împreună pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Voturile pe considerente. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 30 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 30. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru, nu, amendamentul 5. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 9 pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 41 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Compromisul 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 47 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm. Verificăm 47, s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 50 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm 50. Cred că e aceeași majoritate, dar verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Aceeași majoritate. Se adoptă. Compromisul 11 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 57 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 57, s-a deschis votul. A votat toată lumea, S-a închis votul și s-a respinge. Votăm avizul prin vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă cu o mare majoritate. Felicitări domnului Deva. Îi mulțumesc și lui Lili, este ultima zi la secretariat este un expert național detașat care se întoarce în Italia și mulțumesc foarte mult și mulțumesc și lui Tristan, care din păcate nu e aici. And Tristan is also leaving, go back și uh, el pleacă înapoi ca să lucreze la Parlamentul Britanic, așa încât puteți să-i transmiteți mulțumirile noastre. Bun, trecem acum la punctul în ceea ce privește inițiativa uh, standardă a Uniunii Europene în sectorul uh, îmbrăcăminții și dau cuvântul uh, raportorului, dacă dorește să spună ceva înainte să înceapă votul. Premente. Da, foarte pe scurt. Vreau pur și simplu să le mulțumesc tuturor colegilor care au lucrat la acest raport, domnului Zenfield Arne, lui Judith. Cred că am avut un compromis foarte clar, cu toții știm care este importanța acestui raport pentru viața multor oameni și după aceea sperăm ca în plenară să avem și mai multă putere pentru că e o problemă care merită să ne reunească în spatele ei. Um, Mulțumesc foarte mult, avem o listă de, voc, de vot foarte lungă, dar văd că s-a lucrat mult de tot la compromisuri. Începem cu compromisul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm compromisul 4, să deschizi votul. S-a închis votul și se adoptă. Trecem direct la pagina 5 de pe lista mea și trecem la compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar îl verificăm. să a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 185 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 185, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 21 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 115 pentru. Împotrivă, abțineri. Verificăm 115, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. 116 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm 116. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul și se respinge. Compromisul 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 123 pentru. Împotrivă. Abține. Verificăm 123. S-a deschis votul. Am votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 130. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 131. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 132 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 132, s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. 133 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă.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 Împotrivă? Abțineri. Verificăm 155. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Compromisul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm compromisul 12. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 170 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 171 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 171, cred că se adoptă, s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. 172 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 174 pentru, împotrivă, abțineri. Nu, verificăm 174, s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, Abțineri. Verificăm compromisul 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a adoptat. Amendamentul 175 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 180 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm 180, s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. 182 pentru. Împotrivă. abține, Verificăm 182. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 186 și 187 împreună s-a deschis votul. De fapt, nu. Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Trecem la considerente. 21 pentru. Împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm, să deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 22 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm 22. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 24 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm 24. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Funcționează cartela? Bun. 23 pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm 23 și să verificăm și consola domnului Noizer. S-a deschis votul. Acum funcționează? Da, s-a închis votul. Se adoptă. 25 pentru. Împotrivă, abține, verificăm 25, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se respinge. 26 pentru. Împotrivă, abține, verificăm. 26, s-a deschis votul. S-a închis votul, s-a adoptat. 27. Vot pe părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă. O să verificăm la 27, partea a doua, să deschizi votul. S-a închis votul. Se adoptă. 28 și 83 se votează împreună, pentru că sunt identice. Pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 29 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 30 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm 30. S-a deschis votul. Cred că se adoptă. S-a închis votul. Se adoptă. 31 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm 31. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 32 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 33 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 34 pentru. Împotrivă. Abțineri Verificăm 34. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 35 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 36 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm 36. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 15 pentru. Împotriva țineri se adoptă. Amendamentul 44 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 16 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 51 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 52 pentru. Împotriva abțineri se adoptă, 53 pentru, Împotriva abțineri se adoptă, 54 pentru, Împotriva abțineri se adoptă, 55 pentru, Împotriva abțineri se adoptă, 56 pentru, Împotriva abțineri. Verificăm 56, s-a deschis votul. Cred că se uh, respinge. S-a închis votul, se respinge. Compromisul 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm 17. S-a deschis votul. Bun, s-a închis votul. În mod clar se adoptă cu o largă majoritate. PP-ul făcea tot felul de gesturi care mă induceau în eroare. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abține și adoptă. Amendamentul 66 pentru, împotrivă, abține și se adoptă. Amendamentul 67 pentru, împotrivă, abține și se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abține și se adoptă. Amendamentul 72 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 72. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 73 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 74 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm 74. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 75 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 76 și 77 devin caduce. Trecem la 79. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 82. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 84 care este modificat de amendamentul oral 1, care este la finalul listei de vot. Votăm cu amendamentul. Bun. Amendamentul 84 cu amendamentul oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 86 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Acum citațiile. Amendamentul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă, 2 pentru împotriva verificăm amendamentul 2, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 3 pentru. împotriva Abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru, Împotriva abțineri. Verificăm amendamentul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 7 pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 8 pentru, amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 8, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 9. Amendamentul 9 pentru Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 10 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 12 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. For, 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 15 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 16 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 17 pentru. Împotriva abțineri. Verificăm 17. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 18 pentru. Împotriva Abțineri. Verificăm 18, s-a deschis votul. Deci se adoptă clar. Nu trebuie să-l mai votăm încă o dată. 19 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 20 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Acum votăm avizul INTA. Considerentul A de la INTA pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Considerentul B pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul G pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul L pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Considerentul M pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm considerentul S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Bun. Alinatul 2 de la INTA pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alinatul 3 de la INTA pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se respinge. Alinatul 4, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Alinatul 7, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Alinatul 8, în vot pe părți, în trei părți. Prima parte, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua, devine caducă. Partea a treia, pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Să verificăm. Partea a treia de la alineatul 8 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Ați avut dreptate să verificăm, domnule Venta. A fost un scor strâns. Alineatul 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm alineatul 10. S-a deschis votul. Nu, e clar adoptat. Bun. Nu trebuie să mai verificăm. E clar adoptat. Alinatul 11 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Alinatul 13 pentru împotrivă, abțineri. Verificăm. Verificăm 13. S-a deschis votul. Ah, yeah, there is, yeah, you asked. Vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. Alinatul 17 pentru. Împotrivă, abține, verificăm alinatul 17, s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul, se respinge. Alinatul 21 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Alinatul 23 pentru. Vot pe părți. În trei părți. Prima parte uh, pentru împotriva abțineri se adoptă. A doua parte pentru împotriva. Verificăm partea a doua, dar în anatul 23 s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul și se respinge. Partea a treia pentru împotriva abțineri. se, veri să verificăm S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a adoptat. Avem și avizul Comisiei Amplă, considerentul A pentru, împotriva abțineri se adoptă, considerentul C pentru, împotriva abțineri se adoptă, considerentul D pentru, împotriva abțineri. Verificăm Considerantul D s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Alinatul 3. Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm alinatul 3. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul și s-a adoptat. Alinatul 5 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Alinatul 7 pentru. Împotriva abțineri. Verificăm alinatul 7. S-a deschis votul. A votat toată lumea? Nu, eu n-am votat. De asta lipsește un vot. E al meu. Bun, s-a închis votul. Se respinge. Bine că am și votat, am votat și eu. Alinatul 8 pentru împotrivă abțineri. Verificăm alinatul 8, s-a deschis votul. Oh, you both reject. Okay, so it's, it's clear. Nu, se respinge în mod clar. Alinatul 11 pentru împotrivă abțineri. Verificăm 11, s-a deschis votul. Has everybody voted? A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Alinatul 15. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 19. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. 20. Pentru împotrivă abțineri. Verificăm 20. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Alinatul 23 pentru. Potrivă, abțineri se adoptă. 25 pentru. Potrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 26 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 29 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Și acum votăm raportul, așa cum a fost modificat, votul final, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul și avizul este adoptat cu o mare majoritate. Felicitări raportorului. And That was Ioana's first vote today. A fost prima oară când Ioana a participat la vot. A fost unul lung și complicat, așa că îi spunem felicitări. Ah.

Okay, colleagues, for once we're heading... Bun, dragi colegi, că se întâmplă și să fim înaintea calendarului nostru. Vreți o pauză sau continuăm? Vreți să așteptați pe cineva? Pentru că eu sunt raportoare. Start. Let's, should we just start and then if we might have, because we have speakers at 10. Avem niște vorbitori la 10.30. Nu cred că o să dureze foarte mult, sper că nu. Comisia n-a venit. Trebuie așadar să așteptăm, facem o pauză până la ora 10, trebuie să așteptăm comisia, ne cere scuze, facem o mică pauză.

este nou, cele mai este. Don't get out. Hai să vă vedeți loc, nu vreau. Hai să... Thank you. vedeți? Ok, colleagues, we can make a start now. Bun, dragi colegi, putem să începem. Punctul 11 de ordinea de zi. Un aviz pentru Comisia pentru Bugete cu privire la regulile financiare care se aplică la bugetul general al Uniunii Europene. Eu am fost uh, raportor de aviz în calitate de președinte și contextul care este se face revizuirea la mijlocul perioadei a CFM și pe lângă acest lucru Comisia a hotărât să schimbe regulamentul financiar de bază. Și vrem să profităm de ocazie ca să simplificăm unele dintre normele prin care Uniunea Europeană alocă fonduri uh, grupurilor externe. În februarie am avut o ședință în Parlament, uh, Comisia a venit, uh, a intervenit, am făcut și schimburi de uh, opinii cu beneficiarii granturilor Uniunii Europene și unele dintre organizații ne-au trimis uh, comentarii pe care le-am luat în considerare în amendamentele pe care le-am depus. Ce vrea să facă um, Comisia Europeană este să reducă povara administrativă pentru cei care pun în aplicare proiecte europene. Un domeniu pe care îl sprijin foarte mult este reducerea uh, numărului de audituri necesare. Comisia poate să spună dacă organizația aceasta este auditată de Guvernul Național la un nivel acceptabil, nu trebuie să mai facem încă un audit. Iată, o manieră de a simplifica lucrurile și se mai simplifică și procedurile pentru granturi, inclusiv schimbări prin care se permite munca benevolă și contribuțiile în natură. Cred că e o soluție salutară. Apoi, un sistem nou de uh, examinarea sistemelor pe bază de rezultate, adică granturile vor de, depinde de anumite rezultate care trebuie îndeplinite. Și mai e încă o măsură ce introdus, o reformă, uh, introducerea costurilor cu contabilitatea. Cred că la majoritatea acestor puncte putem să sprijinim comisia. Eu așa propun, pentru că, într-adevăr, regulile ar trebui să fie mai simple. Am, totuși, niște modificări, niște amendamente prin care vrem să venim în întâmpinarea unora dintre preocupările pe care le-am avut cu privire la modul în care ar funcționa aceste reguli. Schimbările se referă în primul rând, la faptul că Comisia vrea o marjă de flexibilitate. 10% din uh, fonduri pot să fie reținute la începutul anului pentru a fi uh, alocate pentru circunstanțe neprevăzute. E o idee bună, dar ne trebuie mai multă claritate. Eu am un uh, amendament prin care spun că dacă nu se cheltuiește finanțarea respectivă, atunci ar, treaba, atunci ar trebui să se întoarcă la uh, instrumentele de unde a venit. Bun, să fim flexibili, dar până la un punct. Dacă a venit de la un anumit tip de buget, atunci să se întoarcă la acesta și trebuie să existe și un proces prin care Parlamentul să poată să supravegheze procesul, să fie implicat cumva. Apoi, la sistemul de plăți pe bază de rezultate, unele dintre organizații spun că acceptă sistemul, dar că trebuie să știe dinainte care sunt regulile de bază cu privire la acest sistem, pe ce se va baza și cred că înțeleg acest lucru. Bun, înțeleg că Comisia nu poate să detalieze asta în uh, regulamentul de bază pentru că va veni după aceea un alt document de orientări de punere în aplicare. Însă trebuie să știe participanții la ce se aștepte și aici putem să vă de flexibilitate pentru că, după cum știți, da dezvoltare și ajutor umanitar și mai departe, lucrurile pot să meargă un pic mai prost. Deci trebuie să existe un pic de flexibilitate cu privire la acest uh, sistem pe bază de rezultate. Încă o ocazie pe care o avem aici este să vedem cum funcționează fondurile fiduciare. După cum știți, Parlamentul a convenit că acestea sunt necesare, dar vrea o supraveghere mai mare a Parlamentului asupra acestora. Avem amendamente care își propun două lucruri. Să se creeze un uh, rol de observator al Parlamentului în Consiliul privind fondurile fiduciare și, pe de altă parte, să spunem că în situații de urgență să se poată înființa fonduri, de, fonduri fiduciare rapid, dar dacă nu e o situație uh, de urgență, atunci să fie un act delegat, adică Parlamentul să aibă o supraveghere. Pentru că am tot văzut că a crescut numărul de Uh, fonduri fiduciare și avem și noi o examinare din partea Parlamentului. Vrem așadar să se facă o aliniere la 7% cheltuielile generale. Sunt mai multe comisii afectate, inclusiv AFET, de exemplu, la fondul uh, de vecinătate. Acestea sunt propunerile mele și aștept cu interes comentariile colegilor. Nu știu dacă colegii mei au vreun comentariu. Da, cei de la celelalte um, grupuri. Domnul Paul Rubic. Vă mulțumesc foarte mult. Este foarte important um, acest pas în politica de uh, dezvoltare. Pentru că aceste norme financiare pe bază de rezultate sunt foarte importante. Și în comisia noastră ne străduim să fie mai multe astfel de politici. Deci dacă vedem că sunt domenii în care funcționează acțiunile noastre, oamenii chiar au de câștigat, atunci ar trebui să facem mai mult în acel domeniu și acolo unde nu are niciun sens, pentru că activitățile noastre nu au succes, ne confruntăm cu situații de corupție în uh, zone unde nu se uh, poate face o dezvoltare corespunzătoare, sigur, banii alocați acolo nu sunt bine alocați. Cât despre dezvoltare, da, sigur, normele trebuie simplificate. Nimeni nu știe, nu spune că nu trebuie să fie uh, bine instruită administrația. Da, construirea de capacități este foarte importantă. De asemenea, trebuie să um, ne gândim la partea um, de contabilitate, la fel, și aceasta este foarte importantă. Simplificarea este foarte importantă pentru acest, acești actori. Dar să avem grijă să nu facem prea multă simplificare. Mulțumesc. Do any other colleagues wish to take the floor? Not the case. Mai sunt alți colegi? Nu? Atunci uh, dau cuvântul comisiei. De la DEFCO, de la ECO și de la bugete am reprezentanți. Nu știu cine vrea să uh, intervină primul. De la DG Bugete, mă numesc Oliver Brobuc, sunt uh, director în cadrul DG Bugete. am fost aici data trecută de la bugete sunteți, da? Olivier Roabuc. Vreau să vă mulțumesc pentru raportul de calitate și pentru abordarea constructivă și sprijinul um, arătat Comisiei în um, scopul acesta al simplificării, dar și la partea de flexibilitate care este absolut necesară pentru o politică eficientă de dezvoltare. Am să vă parcurg pe scurt amendamentele. Noi putem să le acceptăm pe majoritatea. Am uh, niște comentarii la trei dintre acestea. Această marjă de flexibilitate, flexibility cushion. Noi nu vrem să luăm banii de la instrumentul de la care vin. Nu vrem decât să păstrăm o marjă care să nu fie alocată pentru a putea să um, Um, venim cu sprijin pentru alte state membre în cadrul acestui, aceluiași program. Vrem o gestionare mai bună a fondului, dar nu obiectăm la faptul că, sigur, trebuie respectate condițiile fiecărui instrument. Cât despre utilizarea acestei uh, marje, sigur vom informa Parlamentul. Încă un lucru asupra căruia vreau să comentez um, sunt fondurile fiduciare vrem să ne referim la concilierea privind bugetul pentru 2020, prin Parlamentul a fost de acord că aceste fonduri fiduciare și facilitate pentru Turcia vor fi transparente și vor corespunde cu obiectivul bugetului și cu obiectivele temeiului juridic existent. Și acestea um, vor fi luate în considerare în revizuirea regulamentului financiar. Vrem să fie un echilibru bun între flexibilitate și răspundere. Știi că prin această declarație ne-am um, angajat că o să prezentăm un document de lucru și să propunem măsuri pentru o implicare corespunzătoare a Parlamentului European. Comisarul nostru a scris Parlamentului uh, ca să propună punerea în aplicare și a cerut uh, numirea de către Parlament a um, unor reprezentanți în consiliile uh, acestor fonduri fiduciare. Cred că mergem în aceeași direcție, recunoaștem perfect uh, um, faptul că Comisia trebuie să informeze Parlamentul cu privire la ce se întâmplă în aceste fonduri fiduciare, aveți dreptul să fiți informați și, în plus, asta am și propus în regulamentul financiar, în primul rând să fiți consultați înainte de înființarea uh, acestor fonduri fiduciare, să faceți parte din Consiliu de Administrație ca observatori, deci să fiți la curent cu toate etapele de punere în aplicare și să avem o raportare mai detaliată. Veți primi un raport lunar de la Comisie și, sigur, rămâne în vigoare și raportarea anuală, care, bineînțeles, este mult mai detaliată, și se referă în special la valoarea adăugată a acestor fonduri fiduciare europene. Deci, noi cred că am venit uh, cu o reacție foarte cuprinzătoare la preocupările Parlamentului. Ce nu putem noi să sprijinim, ce de la mm, Comisie, e partea aceea cu actul delegat pentru fondurile fiduciare neurgente. Ne dăm seama că mm, ar putea să fie o diferență între modul cum sunt tratate cele de urgență și cele care nu sunt de urgență, dar uh, Cred că, până la urmă, e vorba de măsuri cu natură orizontală aici, cele pe care le propune și nu cred că acest lucru corespunde cu acordul privind o mai bună legiferare și utilizarea actelor delegate de către instituții. Aici am avea o problemă, dar în rest cred că, ne, că noi venim în întâmpinarea cererilor Parlamentului. Și în sfârșit acolo cu procentul de 7% vreau să Asigur Parlamentul că acest lucru este implementat deja, așa cum trebuie de către Comisie. Avem la alineatul 2 o dispoziție în care se prevede nivelul maxim, care este același. Dumneavoastră vreți să propuneți acest lucru într-un articol care se referă la o varietate mare de situații care includ cooperarea cu Națiunile Unite în statele fragile, dar și la instrumentele financiare ale BEI, apoi mai sunt acolo studii um, efectuate de experți de nivel înalt din diferite organizații internaționale. Sunt așadar situații foarte diferite care, după părerea noastră, ar fi greu de încadrat într-un prag unic. Și vreau să vă mai atrag atenția asupra unui fapt, că avem um, efectul paradoxal de a crește costurile acestea în general ă, sub 7%, deci ă, tendința ar fi să se ceară nivelul maxim. Noi considerăm că acest ă, nivel s-ar încadra mai bine în cadrul unei decizii a Comisiei, sigur cu un raport transparent către dumneavoastră. Acestea sunt singurele mele comentarii și încă o dată vă mulțumesc foarte mult pentru sprijin și pentru partea de simplificare și de flexibilitate. Mulțumim. Acum DG DEFCO. Domnul Ian Temple, dacă am înțeles bine. Paul Vovin. Domnul Samples n-a putut să vină. Iată, n-a venit niciun nume corect. Noi am, uh, ne-am coordonat perfect cu um, Comisia pentru Bugete, pentru DG Bugete și suntem perfect de acord cu ce spunea reprezentantul acestora din aur. Mai avem un comentariu suplimentar cu privire la observația dumneavoastră referitoare la finanțarea în funcție de rezultate. Sigur, într-un mediu cum este dezvoltarea, vor fi dispoziții care vor ține cont de situații în care rezultatul nu s-ar obține din cauza unor circunstanțe care nu țin de controlul um, entității care pun în aplicare acțiunea sau de beneficiari. Apoi, um, când vine vorba de actele delegate pentru fondurile financiare, pe lângă ce spunea colegul meu, ne punem problema modul în care va funcționa în um, practică diferența între fondurile de urgență și cele care nu sunt de urgență, unele care să poată să fie create prin acte delegate, altele nu. Deci, ce se întâmplă, de exemplu, dacă măsurile pe care le facem prin fondurile fiduciare de urgență ajung să aibă atâta succes încât după aceea intră într-o fază post-urgență? Și atunci, cum ținem cont de o astfel de situație? Ce facem? dizolvăm fondul fiduciar existent și mai creăm încă unul prin um, act delegat. Deci noi um, întrevedem aici și consecințe practice ale acestei diferențieri. Mulțumesc. Acum, Șarpiră de la DG Eco, iată că în sfârșit am nimerit un nume. Vă mulțumesc mult, doamnă președinte. La DG Eco și noi uh, suntem perfect de acord cu comentariile făcute de, co- de colegii de la DG Bugete și DEFCO. Vreau doar să subliniez uh, punctul pe care l-a spus și dumneavoastră, dar și colegii noștri cu privire la nevoia de a avea în astfel de teatre de operațiuni complexe și dificile uh, în care trebuie să intervină partenerii noștri din domeniul umanitar, să interpretăm acest buget pe bază de rezultate în mod uh, rezonabil pentru a nu îi pedepsi pe partenerii care încă o dată încearcă să uh, îndeplinească obiectivele umanitare ale Comisiei uh, uh, cu um, resursele la dispoziție. Doamna McAvan, da, cred că la um, fondurile fiduciare, cred că Știți unde bate Parlamentul? Că există această tendință de creare a fondurilor uh, fiduciare. Eu nu mă aduc aminte să fi fost consultați anterior când s-au înființat astfel de fonduri și nu spune nicăieri în textul juridic uh, cum uh, se va întâmpla consultarea sau că avem vreo garanție că va avea loc. Am fost informați că s-au creat, dar pe noi ne preocupă faptul că nu există niciun mecanism corespunzător de implicare în decizie. Îmi dau seama ce faceți. Deci luați, bugetul, luați banii din buget și puneți acolo într-o rezervă și acolo aveți mai multă flexibilitate și există o preocupare legată de acest lucru. Pentru că, sincer, există o tendință în acest moment, de fiată când apare o conferință internațională de proporții sau un eveniment mai mare, se mai creează un fond fiduciar. Când ne oprim? Comisia se gândește la un um, procent din fiecare titlu pe care nu o să-l aloce sau cum vedeți dumneavoastră lucrurile? Cum o să oprim crearea aceasta repetată a fondurilor um, fiduciare? Asta preocupă Parlamentul. Și cred că și noi, dar și cei de, de la Comisia pentru Bugete din Parlamente sunt preocupați de această um, tendință și Iată, e o modalitate de a ne asigura că, lucrurile, că fondurile acestea sunt înființate așa cum trebuie. Unele dintre acestea, ă, dacă nu sunt pe termen scurt, atunci trebuie să aibă un temei juridic și o bază bună și să aibă acordul autorității bugetare. Înainte să vă dau cuvântul din nou, văd că și colegii noștri... O să dau cuvântul Mariei, după care o să dau din nou cuvântul um, Comisiei de... Dacă vă puneți căștile, poate pot să vorbesc și în germană. Da, aș vrea să sprijin pur și simplu cele spuse de Linda, pentru că ne preocupă un lucru, că dacă tot uh, creăm astfel de fonduri fiduciare, ne cam pierdem în ele, că sunt prea numeroase și nu putem să supraveghem modul în care se cheltuiesc banii. Și când e vorba de cooperare pentru dezvoltare, vorbim de proiecte pe termen lung, de lupta împotriva sărăciei și ne preocupă situațiile acestea, unde multe ori um, ajunge la situații contraproductive. Cred că colega mea a avut mai multă experiență în domeniu, poate ar trebui să-i dați ei cuvântul. Da, mulțumesc. Mi-aduc aminte când am început să discutăm nevoia de a avea flexibilitate în regulamentul financiar și uh, am avut o discuție cu vicepreședinta Gheorgheva la Istanbul când am fost împreună la summitul mondial pe teme umanitare și cred că pot să vă spun ce mi-a spus. Vă rog să vă asigurați că întreg Parlamentul se va implica în propunerile care vin de la Comisie cu privire la regulamentul financiar, pentru că altfel o să avem și mai puțină flexibilitate și norme și mai puțin rezonabile pentru cei care pun în aplicare și beneficiază de pe urma fondurilor europene. Deci, cred că exact aici ne aflăm acum. Cu toții trebuie să lucrăm împreună pentru ca lucrurile să fie accesibile și să ne asigurăm că aceste controle vor fi nu foarte birocratice. Ce probleme au mai fost și din partea Comisiei pentru Control Bugetar e că aceștia tot vor să aibă controle și verificări, unele peste altele. Trebuie să ne mai gândim și la conceptul de încredere indirectă, cumva comisia se poate baza um, pe evaluările existente și așa mai departe. Văd că acest lucru este introdus acum în regulamentul financiar și trebuie să ne asigurăm că rămâne așa, că nu dispare pentru că vrea Comisia de Control Bugetar să aibă și mai multe controle pe lângă cele existente. Well. Mai e o întrebare cu privire la banii din um, uh, EDF care sunt puși în, um, în fondul fiduciar. E adevărat că pot să fie folosiți în afara statelor ACP, de dată ce ies din uh, EDF? Cineva mi-a spus asta, nu eram sigură, dar asta ne preocupă pe noi. De unde sunt luați banii, unde ajung, bun, flexibilitate, dar pentru motivele justificate. Dege deci, buget. Mulțumesc pentru decizia aceasta. E foarte importantă. De asemenea, e foarte important să ne uităm cum a folosit până acum fondurile fiduciare până acum. Ne-am creat decât patru unul este pentru Madal, celălalt este Sobeco și încă unul pentru Libia. Și încă unul... Da, pot să spun că nu am făcut abuz de aceste instrumente. Am acționat acolo unde chiar era nevoie, unde existau așteptări ca Uniunea Europeană să intervină. Deci, într-adevăr, s-au creat câteva, dar nu chiar așa de multe. Apoi, respectăm dreptul autorității bugetare și alocarea geografică a fondurilor. Cum se poate verifica asta? Păi se poate verifica pentru că primiți raportare și apoi descărcarea de gestiune, unde puteți să adresați întrebări comisiei, astfel încât să aveți o vedere de ansamblu de plină și uh, răspunderea comisiei este pe deplin implicată în uh, ceea ce privește alocarea acestora. Apoi Olaful mai uh, verifică. Deci există toate aceste etape în gestionarea fondurilor fiduciare. Și ne întrebați unde spune că veți fi informați. La articolul 202 am spus Comisia poate să creeze fonduri fiduciare după ce informează Parlamentul și Consiliul unde spuneți, mă vă la informare. Păi eu pot să vă spun că o să fac ceva mâine, dar nu vă cer um, permisiunea sau nu vă întreb dacă e o idee bună. E diferit să informezi și să consulți. Cred că putem să facem un pas mai departe. Dacă, dacă ați văzut scrisoarea comisarului, vă dați seama că intenția este să vă implicăm. Avem o declarație pe care am făcut-o și ne-am uh, asumat, să vă informăm în mod periodic, să vă consultăm și să aveți reprezentanți numiți în consiliile de administrație. E un lucru esențial. Și, în sfârșit, nu există lacune în răspundere în sistemul actual. Vreau să subliniez acest lucru pentru că e foarte important. Când facem transfer de la un instrument prin fondurile fiduciare, toate drepturile sunt uh, salvgardate și apoi se face raportarea și dumneavoastră puteți să verificați punerea în aplicare. Deci, practic, ce vă propunem este o consolidare justificată a utilizării acestor fonduri care vă va permite să vedeți exact ce se întâmplă cu aceste fonduri fiduciare și eventual să aveți o părere chiar mai bună despre ceea ce facem noi. E vorba de crize importante, Libia, na, da, de acolo nu, nu putem să lipsim din aceste Um, crize și până acum fondurile fiduciare sunt uh, instrumentul necunoscut pentru acest lucru. Și vreau să mă mai refer la ce au spus colegii. E foarte important să nu tot adăugăm controle și verificări și um, avem deja o parte din uh, raportul uh, Comisiei pentru Bugete, Am vrem să o ștergem și noi încercăm să tăiem povara, să ducem povara administrativă. La EDF vă confirm că în raportare vă arăt cum am folosit proporțional fondurile pentru fiecare zonă geografică și pentru măsurile care trebuiau să fie finanțate. Deci, nu cred că sunt probleme acolo, nu știu eu. The discussion will be ongoing. Fără îndoială, discuția va continua și în Comisia pentru Buget. Există urgențe în Africa Centrală și așa mai departe, dar Trebuie să avem și implementări normale, nu doar în situații de urgență. E o discuție pe care o să avem oricum mm, ulterior. Am fost invitați, oricum să trimitem observatori și trebuie să discutăm cu celelalte comisii în acest sens. Bun, mulțumim comisie, mulțumesc dragi colegi. Am încheiat acest termen. 28 martie, marți, la prânz, este termenul limită pentru amendamente. So just to say... Datorită plenarei speciale, cu ocazia celei de-a 60 -a aniversări a semnării tratatului de la Roma, am amânat discutarea punctului 12, deci trecem direct la 13. Comunicarea de informații privind impozitul pe profit. Cred că avem niște invitați care ne vor vorbi pe acest punct. Facem pauză o minută. So can we invite our guests, two guest speakers come sit? Rog vorbitorii să vină la prezidiu. Okay, so um, this is we're going to have an exchange of. O să avem un schimb de opinii cu privire la un aviz legislativ pentru Econ, Comisia pentru Afaceri Economice și Monetare și pentru juri cu privire la um, dezvăluirea um, informațiilor cu privire la venituri. Este important pentru că face parte din al doilea pachet anti-evaziune fiscală și ideea este să se implementeze inițiativa BEPS. Adică să ne ocupăm de evaziunea și evitarea impozitelor închizând portițele de scăpare pe care le au la dispozițiile companiile. Propunerea actuală pe care o discutăm necesit, cere companiilor multinaționale să își publice uh, taxele pe venit pe care le plătesc și se sugerează ca companiile cu o cifră de afaceri de peste 750 de milioane cu sediul în UE sau în afară vor trebui să fie mai transparente și să declară unde plătesc taxele pe venit, însă nu au obligația această obligație nu revine companiilor mici și mijlocii. Am urmărit îndeaproape toate aceste lucruri, dat fiind că uh, am avut o dezbatere referitoare la SDG-uri, am avut un raport în 2015 privind evaziunea fiscală cu raportor Eli Schlein. Am o cifră aici. Decalajele fiscale Diferențele, deci, între ce se estimează și ce se colectează la nivel de taxe este în jur de 20%, 40 de miliarde de dolari pe an de impozite necolectate. Înainte să dăm cuvântul raportorului, avem doi experți alături de noi, care reprezintă Oxfam și Eurodat, și vor începe prin a ne face prezentări Oro Chardonnay Oxfam pentru început. Aveți cam o minută la dispoziție. Mulțumesc, vă mulțumim pentru invitația de a vorbi astăzi pe un subiect care îl urmărim de aproape de ani de zile. Organizația noastră luptă împotriva sărăciei, promovează egalitatea și am înțeles cu mult timp în urmă cât de important este să avem un sistem de impozitare echitabil și cât de important este să fim și transparenți. În ianuarie, Oxfam a publicat un raport în care am arătat nivelul ridicat de inegalități în ultimul sfert de secol. După cum ați menționat, există un volum mare de o sumă foarte mare care este pierdută prin impozite necolectate. Țările în dezvoltare se bazează pe astfel de impozite decât țările OCDE vorbim despre 16% versus 8% pentru țările dezvoltate conform FMI. Țările în dezvoltare trebuie să aibă informații cu privire la impozite și asta face raportarea țară cu țară. După cum știți, țările bogate nu pun aceste informații la dispoziția țărilor în dezvoltare s-a hotărât adoptarea raportării țară cu țară prin procesele OCDE. Informațiile trebuie să fie doar la nivelul administrațiilor financiare. Nu avem nicio problemă în acest sens. Administrațiile financiare fac o treabă foarte bună, însă credem că regula lor, rolul lor este să implementeze regulile, nu să le schimbe. Raportarea țară cu țară e esențială pentru a vedea dacă activitățile și impozitele profite de companii sunt în concordanță în fiecare țară. Țările în dezvoltare poate au multe companii multinaționale care acționează acolo, dar impozitele pe care le percep sunt mici și informațiile reduse. Prin urmare, pentru ei este foarte dificil să stabilească dacă aceste multinaționale își plătesc impozitele așa cum trebuie. Investitorii, de asemenea, nu știu unde să investească pentru că nu au informațiile acestea țară cu țară. Probabil vă întrebați cum putem folosi aceste date datorită Uniunii Europene. Știm deja cum să folosim acele informații. Avem informații pentru sectorul bancar și Oxfam alături de alte ONG-uri franceze, au publicat un raport referitor la profitul înregistrat de bănci în întreaga lume. Vedeți pe ecran că există un decalaj între activități, numărul de angajat, profitul raportat și taxele pe care, impozitele pe care le plătesc acolo. Asta ca să vă ilustrăm un pic lucrurile. Uh, Aici avem cifre pentru băncile din Franța și vedeți că băncile din Franța uh, înregistrează 43.000 euro profit pe angajat în Franța, cele din Franța, da? Și cea mai mare coloană este reflectă Irlanda. În Franța, activitatea de retail este mai extinsă, deci profitul per angajat este mai redus, dar un astfel de decalaj e totuși greu de explicat. Săptămâna viitoare, Oxfam va publica un nou raport în care se analizează activitatea celor mai mari 20 de bănci din Europa și vă pot spune că acele nepotriviri sunt uh, foarte flagrante. Și cred că asta vă va ajuta să vedeți cum funcționează băncile și în țara dumneavoastră și să înțelegeți ce putem face cu aceste date. Propunerea Comisiei Europene acum. Pentru că OCDE și G20 țineau informațiile secrete, noi am sperat că Uniunea Europeană va fi mai progresivă, mai ambițioasă și va da exemple. Am avut așteptări destul de ridicate. Din păcate, Comisia Europeană, în propunerea sa, obligă doar eh, companiile internaționale să își prezinte cifrele per întreaga Uniune, nu țară pe țară. Pare interesant, dar de fapt nu este deloc eficient nici pentru Uniune, nici pentru țările în dezvoltare. Țările în dezvoltare, sigur, în continuare n-au aceste informații. Un al doilea lucru pe care vreau să-l menționez se referă la datele agregate. Dacă ai aceste date pentru state terțe, nu știi ce se întâmplă în afara sau în interiorul UE în detaliu. Poți să faci comparații între Franța, Luxemburg, Spania și Irlanda, dar nu știi exact ce se întâmplă în afara UE. Poți cere crearea de noi sisteme doar pentru a evita uh, schimbarea bazei impozabile în UE. Și un alt aspect important pe care l-a făcut Comisia când a prezentat propunerea, a încercat să o grupeze cu o listă de paradisuri fiscale. Lista a fost publicată la o săptămână după Panama Papers, în aprilie anul trecut, și nu se menționau astfel de paradisuri la momentul respectiv. Dar sigur că o soluție trebuie găsită și uh, s-a venit cu ideea de a include teritorii limitate. Deocamdată avem o listă neagră care a rămas goală. Luna trecută, Necofin, președinția malteză a Uniunii, a declarat public obiectivul de a avea o listă neagră goală. Deci această soluție alternativă s-ar putea să nu dea nimic până la urmă. Cam asta e situația actuală și credem că singura soluție pentru a avea raportare publică țară cu țară este să se facă o dezagregare pentru fiecare țară în care acționează o mare companie. UE a reușit deja să impună reglementări ambițioase în afara Europei în ceea ce privește legea concurenței sau politicile de mediu. De ce să nu facă același lucru pentru uh, taxe și responsabilizarea companiilor? Așteptăm adoptarea unui text în Parlament, în concordanță cu politicile de dezvoltare, atât pentru cetățenii europeni, cât și pentru țările UE. Diaspa de mea eurodat. Uh, thank you very much and thank you for your kind invitation to present on public country. Mulțumim foarte mult pentru ocazia de a face o prezentare pe acest subiect astăzi. Lucrez la European Network of, of Data and Development. Raportarea țară cu țară reprezintă un dezirat al organizațiilor noastre. Parlamentul face o campanie în acest sens de mult timp și de aceea, în aprilie 2016, când am auzit uh, prezentarea sau propunerea legislativă a Comisiei Europene privind uh, impunerea raportării țară cu țară, am fost extrem de încântat. Da, repede ne-am dat seama că lucrurile nu stau chiar așa și propunerea Comisiei va acoperi doar țările UE, precum și câteva paradisuri fiscale cunoscute, dar nepublicate Colega mea de la Oxfam ne-a dat deja niște detalii cu privire la portițele de scăpare din textul directivei, dar eu o să mă acces pe o serie de alte elemente care nu se regăsesc în propunerea Comisiei Europene, începând cu pragul de raportare. După cum știți, în propunerea de directivă a Comisiei, companiile multinaționale cu o cifră de afaceri de 750 de milioane de euro vor trebui să își raporteze informațiile pe fiecare țară. Conform estimărilor OCDE, acest prag de raportare înseamnă că între 85 și 90% din multinaționalele din întreaga lume nu vor trebui să raporteze. În UE, asta înseamnă că un număr mare de multinaționale vor fi excluse de la raportarea țară cu țară. Dar cifra este și mai problematică pentru țările în dezvoltare care au companii sub pracul acesta de 750 de milioane de euro și care nici nu au o proporție mare a veniturilor din taxele pe venit pentru companii. Adică și micile companii multinaționale pot să aibă un mare impact asupra bugetului acestor țări. De exemplu, în Sierra Leone, în 2013, compania minieră Sierra Retail și London Mining reprezentau între una 3 și cealaltă 10% din PIB-ul național al Sierra Leone. Ambele companii însă sunt sub pragul de 750 de milioane, deci nu vor fi obligate să facă rapoarte specifice pe țară și astfel Sierra Leone nu va fi la curent cu situația. Noi suntem pentru praguri bazate pe definiția dată unei mari companii în legislația europeană, care, printre altele, se bazează pe definiția uh, cu 40 de milioane de euro cifră de afaceri. Și după cum știți, acesta este și pragul pe care l-a adoptat Parlamentul când a votat includerea uh, raportului pe țară în directiva privind drepturile acționarilor adoptată în 2015. Un alt element care lipsește din propunerea comisiei este că prezintă o serie de elemente de raportare uh, esențiale care nu se regăsesc în obligațiile de informare publică. Companiile multinaționale nu vor trebui să raporteze vânzările și achizițiile în fiecare țară, valoarea activelor companiei din fiecare țară și lista de filiale pe care le are în fiecare țară. Și o serie de alte elemente de reportare care inițial se regăseau în textul final al Parlamentului din directiva privind drepturile acționarilor. Lipsa de informare informații în acest sens va face mult mai dificil evaluarea impozitului pe care multinaționalele trebuie să le plătească de către public. Adică publicul va avea doar o imagine limitată. Credem că trebuie să existe mai multe elemente de reportare pentru a înțelege mai bine unde își desfășură activitățile multinaționalele și astfel să putem face o mai bună evaluare a taxelor care trebuie plătite în fiecare țară, în concordanță cu principiul conform căreia multinaționalele trebuie să-și plătească taxele acolo unde își desfășoară activitatea și unde beneficiază de serviciile publice. Un alt element legat de propunerea Comisiei acesta cere companiilor multinaționale să publice informațiile doar pe pagina lor de internet. Deci cine dorește să analizeze aceste informații va trebui să viziteze pagina de internet a fiecarei companii. Deci va trebui să mergeți pe fiecare pagină de internet pentru a avea acces la aceste informații. E o activitate destul de solicitantă și de aceea accesul societății civile și al publicului putem spune că este limitat. Comisia nu specifică un format concret specific în care să fie publicate datele, deci și comparabilitatea este redusă. O abordare mai normală ar fi să se ceară ca informațiile să fie publicate într-un format comun și uh, înregistrate într-un registru public și astfel societatea civilă va putea să analizeze mai ușor aceste informații. Prin urmare, pe scurt, raportare reală țară cu țară completă, care acoperă toate țările, bazate pe un prag de raportare scăzut, cu mai multe elemente de raportare, reprezintă cerințe absolut esențiale pentru a ne asigura că legea aceasta are sens și ajută la îmbunătățirea transparenței și reducerea evoziunii fiscale. Dacă nu există riscul ca Uniunea Europeană și în special țările în curs de dezvoltare să nu aibă informațiile necesare. Mulțumesc pentru ocazia de a vă prezenta punctul nostru de vedere și dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Mulțumim pentru prezentarea acestor puncte de vedere. Avem avizul lui Eli Schlein în dosar, așa că Eli ai cuvântul pentru a răspunde. Mulțumesc, Linda, mulțumesc celor doi invitați pentru prezentări. Scandalul Panama a demonstrat cum uh, Evaziunea fiscală reprezintă o problemă globală ce trebuie să fie abordată cu o soluție globală. Și cum eforturile neoneste de a rezolva această problemă nu duc la nimic. Am luat în considerare faptul că statele în dezvoltare sunt cele care plătesc cel mai mare preț și sunt afectate de uh, evitarea plătirii taxelor de către marile companii conform ONU pentru a putea finanța ponderea lor din SDG-uri, țările în curs de dezvoltare vor trebui să-și crească colectarea impozitelor cu 20% din PIB. Cum? În primul rând, prin garantarea unei impozitări echitabile. S-a stabilit că pașii făcuți sunt importanți, dar uh, inutile încă pentru țările în curs de dezvoltare. Această propunere, așa cum s-a spus foarte clar, este o, o propunere cu neajunsuri în ceea ce privește introducerea comple- transparenței complete, astfel încât companiile multinaționale să nu mai poată evita plătirea taxelor în unele dintre cele mai sărace țări din lume. Există obligația de a raporta pentru fiecare țară, dar doar în interiorul UE, unde publicarea datelor agregate face ca propunerea să fie nepotrivită și inutilă pentru țările în curs de dezvoltare, pentru că acestea nu vor putea avea informații pe țară. Doar o, informații complete uh, ar putea ajuta aceste țări și ar uh, permite multinaționalilor să nu se mai ascundă sub valul uh, secretului profesional de care beneficiază. În propunerea actuală, tot nu vor trebui să își uh, publice datele din Asia, America și Africa. Propunerea actuală nu este deloc în concordanță cu angajamentul UE în politica pentru dezvoltare. Nu e vorba doar de UE, banii uh, pierduți de țările în curs de dezvoltare în fiecare an fac rău și politicilor noastre pentru dezvoltare. Adică luăm cu o mână și dăm cu cealaltă, practic. Propunerea aceasta, prin urmare, încerce să corecteze ceea ce consider scăpări grave în propunerea Comisiei. Parlamentul ar trebui să ceară ca datele neagregate să fie publicate pentru toate țările terțe, și pragul trebuie să fie redus. De aceea am propus și eu acel prag de 40 de milioane, care este mai bun. Și doar așa putem combate sărăcia în Europa și în întreaga lume. Am introdus o serie de elemente care ar trebui să fie publicate și care se regăsesc în propunerea noastră. Formatul trebuie să fie comun, sigur și ușor accesibil. Aștept să colaborăm cu colegii din alte grupuri pentru cele mai bune rezultate. Mulțumesc! Mulțumesc! Începem cu domnul Paul Rubic, raportor din umbră. Da, mulțumesc, doamna președintă. Vreau să-i mulțumesc să le mulțumesc colegilor care au intervenit și invitațiilor noștri, reprezentante OSFAM, care ne-au vorbit despre transparență în fiscalitate. Un element foarte important. Trebuie să ne axăm pe transparență. Contribuabilii trebuie să știe exact ce se întâmplă cu banii lor pentru politica de dezvoltare. Trebuie deci să existe transparență în acest domeniu problema? Sigur, ține de Comisia Europeană, pentru că competența fiscală este valabilă doar în Uniunea Europeană. În ceea ce privește țări, statele terțe, chestiunea competențelor apare aici. Cum să garantăm o transparență mai mare în regiunile externe UE? Cred că dacă oferim sprijin sub formă de împrumuturi sau subvenții, cred că e necesar să garantăm transparența pentru a ști exact cum folosesc aceste fonduri ONG-urile, cum folosesc aceste fonduri guvernele și această declarație țară cu țară trebuie să ne permită să știm dacă fondurile rămân în țară dacă obțin rezultatele scontate. E esențial și vreau să vă mulțumesc în special pentru graficele pe care le-ați prezentat, pentru că așa putem înțelege ce se întâmplă și că uh, vorbim despre un anumit protecționism care favorizează aceste multinaționale împotriva oricăror intervenții ale autorităților fiscale. IMM-urile sunt într-o situație mai transparentă și nu sunt pe picior de egalitate cu aceste mari companii. Deci, aceste transparență ar putea să ajută, să ajute și situația IMM-urilor. Noi vrem ca lucrurile să se îmbunătățească și pentru toate companiile de toate dimensiunile și atunci am putea vorbi despre o reducere a poverii fiscale pentru mici întreprinzători, micile întreprinderi, ceea ce ar permite să se le relanseze anumite sectoare ale industriei. Câștigurile multinaționalelor sunt așa de mari pentru că au putut să profite acestea de o serie de avantaje IMM-urile plătesc 80% din impozite în Europa, iar multinaționalele ajung la doar 4%. Prin urmare, evident, vorbim despre un dezechilibru total între IMM-uri și multinaționale. Echilibrul trebuie restabilit și cred că este una dintre sarcinile care trebuie să ne preocupe. Mulțumesc. Oui, merci, madame la présidente. La euh, première vue, je ne vois... Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu văd de ce am aplicat praguri. O întreprindere nu este mai virtuoasă dacă e mică sau mai malefică dacă depășește acest prag de 750 de milioane. Deci sunt împotriva acestui, acestei clasificări în funcție de cifra de afaceri. Trebuie ca toată lumea să fie pe picior de egalitate. Și asta mă duce la o a doua observație. Dacă aplicăm praguri, întotdeauna vor exista căi de scăpare pentru a te sustrage la obligația, de la obligația de transparență. Sau pentru a transfera profiturile către întreprinderi care se află sub prag. Uh, în al doilea rând, este o abordare paternalistă cumva. Noi suntem cei care impunem, care facem legea. Foarte bine, bun. Asta interesează și uh, parlamentele și administrațiile țărilor vizate, care sunt uh, furate de resurse, practic. Și având în vedere că avem acorduri de parteneriat economic care intră în vigoare, Uh, vedem că ar uh, fi vorba de niște venituri fiscale care ar uh, dispărea. Venituri care ar putea finanța bugetele acestor țări și care ar trebui să fie înlocuite de o altă resursă. Și eu nu văd care ar fi altă resursă care să țină locul profiturilor făcute de actorii economici. Deci eh, trebuie să avem transparență foarte bine, dar în același timp trebuie să ne asigurăm că guvernanța țărilor partenere se asigură că nu există portiță de, de scăpare prin îmbunătățirea guvernanței și această îmbunătățire mm, este ind indispensabilă. Asta ar eh, avea și avantajul că ne-ar informa, ar informa Curtea de Conturi, în ceea ce privește binefacerile acestei politici. Și, în cele din urmă, am o întrebare de adresat celor doi invitați, uh, reprezentanții ai societății civile. Ce se întâmplă cu... Ce se întâmplă cu Dodd-Frank? Uh, se îmbunătățesc uh, efectele acestei lipse de transparență țările care aplică impozitarea universală, ca Statele Unite, reușesc să gestioneze mai bine această problemă a fugii de capital? Aș lua exemplul Greciei, despre care spunem mereu că trebuie să impună să impoziteze grecii bogați care trăiesc în uh, străinătate, așa cum se întâmplă cu cetățenii Statelor Unite. Că nu contează dacă locuiești în Namibia, în Africa de Sud, în uh, Belgia sau în uh, Germania, ești impozitat și ești responsabil în fața fiscului american. Eu cred că în anumite cazuri și asta ar fi o soluție Transparența e foarte bună. Am asistat la exemple de transparență voluntară, mai ales în ceea ce privește pactul global lansat de Statele Unite. Intenția era foarte bună. Există întreprinderi care oricum n-au nimic de ascuns și care au participat la acest exercițiu. Dar trebuie să ne asigurăm că și celelalte Uh, fac același lucru. Și acțiunea noastră politică ar trebui să înlesnească această situație. Deci asta au fost cele două observații și o întrebare. Mulțumesc foarte mult, Lola Sanchez. Muchas gracias. Mulțumesc. Cum s-a întâmplat și cu Starbucks și Fiat în Olanda și în Luxemburg, sau Imbeve din Belgia, comisara Vestager a, a anunțat că pactul între Irlanda și Apel reprezintă ajutoare de stat ilegale fără surpriză și prin urmare se încalcă dispozițiile comunitare în ceea ce privește uh, concurența. Blocarea acestor uh, evaziuni fiscale ar trebui să fie o prioritate Problema este că uh, aplicând legile în modul cel mai scrupulos posibil nu vom reuși acest lucru. Comisia nu poate să ancheteze toate companiile cu sediul în UE și cu atât mai puțin toate cele care acționează aici. Scandalul Apel a consolidat încă o dată nevoia unei legislații eficiente care să garanteze transparența practicilor fiscale și să pună capăt secretului corporativ. Și dacă tot vorbim de Apple, aceasta nu este uh, problema de umăr sau multe mere stricate. Ideea este că în loc să uh, uh anchetăm companiile pentru practici legale, cred că a venit momentul să facem socotelile și să avem un proces legislativ și un scrutin public deschis pentru multinaționale. Avem austeritate, avem procesele de liberalizare și nu este deloc moral și etic ca povara să fie suportată doar de clasa medie și lucrătoare, în timp ce companiile multinaționale nu contribuie în mod proporțional la structurile care le permit să-și desfășoare activitatea și să registreze profituri. Și o să vă dau o cifră. În Uniunea Europeană, conform Comisiei, veniturile de, cu impozite au scăzut cu 28% între 2006 și 2014. 2014, 13,2 din PIB la 2,5. În aceeași perioadă, restul surselor a crescut, de la TVA, impozitul pe venit, contribuții sociale. Aș vrea de asemenea să menționez pragul propus de comisie, peste care companiile sunt obligate să-și publice informațiile. Este esențial ca pragul de acesta să fie mult mai scăzut decât 750 de milioane propuse de comisie. Conform estimărilor OCDE, acest prag ar exclude cam 90% din companiile multinaționale și ar putea să fie o mare problemă pentru multe țări în curs de dezvoltare. Companiile multinaționale mai mici au venituri sub 750 de milioane anual. Uh, și totuși acestea sunt principalii investitori în țările în curs de dezvoltare. Avem un exemplu, 750 de milioane de euro reprezintă veniturile brute uh, unite între Liberia și Burundi. Pragul de 40 de milioane, care definește o mare companie, nu e un prag pe care l-am inventat noi. Se regăsește în articolul 3 al directivei și să stabilești pragul la 750 e, îți arată clar că e o directivă cu un scop pur simbolic, fără să se dorească să uh, producă efecte practice. E o cosmetizare, practic, și nu ne dorim asta. Ne-am confruntat cu puternicele lobby-ul corporative și rezistența unui grup de state membre în eforturile noastre și de aceea aș vrea să mulțumesc Roșardone, activiști care luni de zile s-au implicat pentru a demonstra că cererea de transparență nu reprezintă un pericol pentru competitivitatea companiilor, că poverile administrative sunt reduse, că informațiile publicate, dacă sunt uh, ușor de interpretat, lucrurile vor sta mai bine și că această legislație nu poate fi înlocuită de DAC 4 sau BEPS. Și există multe mituri pe care le promovează dușmanii transparenței pe lângă acestea. Până la urmă, raportarea pe țară, public, permită examinarea practicilor fiscale ale corporațiilor și ne permite ca legiuitor să ne facem și noi treaba. Doar dacă parlamentele sunt informate cu privire la forma în care multinaționalele evită plăterea impozitelor, ar putea legifera în mod corespunzător ca să evite această practică. Și ultima intervenție. Știm cu toții uh, care cât de stătui sunt oamenii să vadă cum o elită corporativă uh, o duce bine în acest context al sărăciei globale și eh, dacă vrem să combatem discursul eurofob și populismul, iată o oportunitate pe care n-ar trebui să o ratăm. Mulțumesc! Mulțumesc, Heidi Haudala! Mulțumesc, doamnă președinte! Aș vrea să-mi exprim mulțumirea față de activitatea lui Eli Schlein în eh, proiectul său de raport și aș vrea să plec de la cele trei uh, puncte principale. Solicită date neagregate care să fie raportate pentru toate țările terțe în care operează uh, multinaționalele și, în al doilea rând, solicită un prag mai scăzut pentru țările acoperite de raportare, acest prag de la 40 de milioane și apoi uh, solicită o extindere a sferei de, aplica uh, de aplicare asupra informațiilor comunicate. Noi am susținut această linie și am încercat doar să îmbunătățim calitatea acolo unde este nevoie. Deci chiar cred că am făcut o treabă foarte bună până în acest moment și vă reamintesc că am început de la directiva privind drepturile acționarilor, care a fost în sfârșit adoptată de Parlament uh, săptămâna trecută și care conținea, de fapt, această acest amendament, uh, să zicem, inocent legat de raportarea de la țară la țară, care a fost votat cu o majoritate destul de restrânsă și la Comisia Jurii și în plenară, dar până la urmă Comisia a venit cu o propunere orizontală, deci cred că Parlamentul a făcut o treabă excelentă până în acest moment. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Nu am văzut să fie și alți colegi care să dorească să intervină. Poate o să spun și eu câte ceva înainte să dau cuvântul Comisiei. Am auzit uh, că există un consens destul de critic la adresa propunerii Comisiei în ceea ce privește lipsa de ambiție. Mi se pare că în 2008 am avut criza din care ar fi trebuit să învățăm cu toții lecțiile pe care nu le-am învățat în anii 30 și anume că trebuie să uh, controlăm companiile ca să nu plătească cetățeanul de rând. Și uh, ani, mulți ani după aceea vedem că lucrurile nu s-au schimbat. Și nici în Statele Unite nu se fac progrese mai mari în ceea ce privește aplicarea recomandărilor OCDE. Deci oamenii au o poziție destul de pesimistă în ceea ce privește uh, Uh, modalitatea în care putem noi să îmbunătățim uh, situația impozitării. Îl avem pe Jean-Philippe uh, Rabin și pe Maria Montaoluche din partea Comisiei. De data asta am numele corecte? Domnul Rabin, vă rog. Nu sunteți un invitat obișnuit uh, aici și nu v-am recunoscut. Mulțumesc, uh, doamne președinte. FISMAS este pentru stabilitatea financiară a piețelor uh, de capital și a, piețe, și a Uniunii piețelor de capital. Deci, acronimul nu prea reflectă, de fapt, titlul întreg. Da, ne ocupăm de această propunere și asta arată de ce FISMA se ocupă de propunere și nu TAXUD. Pentru că de la bun început este privită ca o problemă de transparență și nu un instrument pur fiscal. Și poate aici apare dihotomia între cei care își pun mari speranțe în acest instrument și faptul că scopul principal al DGFISMA și al acestei propuneri, de fapt, a fost, de fapt, să rezolve solicitarea publică de transparență. Ceea ce este un aspect important al luptei împotriva evaziunii fiscale, dar nu este uh, atât de esențial ca alte elemente implementate de Comisie și de Uniunea Europeană. Deci, acest lucru trebuie să fie privit în perspectiva măsurilor generale luate de Comisie împotriva evitării uh, taxelor și a planificării fiscale agresive, care este o prioritate politică pentru această Comisie. În ceea ce privește lipsa de ambiție a Comisiei, poate n-ar trebui să insistăm atât de mult pentru asta, pentru că Comisia este prima jurisdicție din, uh, din lume care să propună o asemenea măsură. Și UE ar fi prima jurisdicție din lume care să aplice o asemenea transparență. Nici o altă autoritate din lume nu merge pe această cale. Trebuie să ținem cont de ce s-a întâmplat în domeniul transparenței și ce s-a adoptat anul trecut, și anume directiva privind cooperarea administrativă care aplică această raportare de la țară la țară ca raportare obligatorie din partea multinaționalelor către autoritățile fiscale. Și apoi oferă și un schimb de informații în cadrul Uniunii Europene datorită semnării convențiilor multilaterale de către statele membre ale UE și nu am cifra exactă în minte, dar cred că mai bine de 30 de jurisdicții în afara Uniunii Europene au semnat aceste convenții multilaterale, inclusiv Japonia, China, și multe alte jurisdicții importante. Schimbul de informații cu autoritățile fiscale din jurisdicții din afara UE. Și există și țări în curs de dezvoltare care semnează aceste convenții multilaterale și autoritățile lor fiscale vor primi aceste informații din partea UE, însemnând că vor primi raportarea de la țară la țară pentru multinaționalele din UE. Deci, ce obținem aici? Am venit cu propunerea noastră peste toate astea. Elements of, um, of, of, of, of proportionality. Știm că există elemente de proporționalitate care ar trebui să fie luate în calcul. Am făcut o evaluare de impact uh, foarte aprofundată și completă și am examinat opțiunile pentru uh, dezagregarea informațiilor, pentru un prag mai scăzut, pentru toate informațiile care uh, sunt discutate astăzi. Propunerea Comisiei ar putea să pară mai puțin ambițioasă decât vă așteptați, mai ales din cauza proporționalității. Atunci când spunem că pragul este prea mare, spre exemplu, acest prag, care acoperă aproximativ 6.000 de multinaționale care operează în UE, cel puțin ar include 10-15% din multinaționale. Din multinaționale care operează în UE, dar în același timp ar acoperi 90% din activitățile totale ale multinaționalelor. Further, uh... Mergând deci mai departe, la acoperirea companiilor, spre exemplu prin scăderea pragului de la 750 de milioane ne-ar permite să acoperim parțial sau total cele 10% rămase, dar ar multiplica numărul de companii cu un factor de 10 companiile care intră în sfera de aplicare. În ceea ce privește măsura și nivelul de detaliu al informației, trebuie să ținem cont de proporționalitate. Și pentru prima oară, în ciuda ceea ce s-a făcut cu alte raportări de la țară la țară, și alte propuneri care sunt deja discutate, această propunere acoperă și multinaționalele care nu sunt din UE. Multinaționale care au sediul în afara UE, dar au activități în UE. Și pentru că au activități în UE, Vrem ca ele să fie incluse în sfera de aplicare a acestei directive și să ofere raportare de la țară la țară. Bineînțeles, putem solicita acestor companii foarte multe informații, dar trebuie să ținem cont și de nivelul de rezonabilitate al solicitărilor UE. Pentru că nu e vorba doar de impozitele plătite ci sunt foarte multe informații contextuale care sunt incluse sau ar fi incluse în acest raport. Informații legate de numărul de angajați, activități, profituri și de aceea trebuie să existe o proporționalitate în ceea ce solicită, nivelul de informații solicitat de UE de la aceste companii. Pentru a răspunde, deci, criticilor care spun că această propunere nu oferă informații suficiente legate de ce se întâmplă în țările terțe, Comisia a decis să propună ca această raportare să ofere informațiile relevante. Deci pe baza unei liste de țări care nu au guvernanță adecvată și dacă există legături într-un grup între entități din UE și entități din aceste țări, Propunerea Comisiei este să solicite o dezvăluire completă a operațiunilor acestor companii în aceste țări, astfel încât Comisia vizează riscurile principale și o mare proporție a acestor riscuri pentru companiile Doamna președinte, întrerupe. Noi avem o uh, plenară specială la 11.30 și ar trebui să încheiem la 11.25. Știu că aveți multe detalii, dar trebuie să fiți mai subțint. Deci să fiți cu ochii pe ceas pentru a putea pleca cu toții la ceremonia de aniversare. Da, mulțumesc. Uh, o să închei. Lipsa de ambiție este o acuzație la adresa Comisiei care propune, care propune o raportare de la țară la țară la nivel public, ceea ce este o mare realizare, iar în ceea ce privește celelalte aspecte ale acestei propuneri, cuvântul cheie este proporționalitatea pe care am examinat-o pe baza evaluării de impact. Mulțumesc! Nu, n-am vrut să vă grăbesc, dar mi-am amintit că trebuie să terminăm. Uh, și DevCo, foarte rapid, dacă aveți ceva diferit de spus față de coleg, dacă nu, dau cuvântul raportorului din nou. Mulțumesc, doamna președinte. Foarte pe scurt, noi lucrăm îndeaproape cu DGFISMA, și sprijinim modul în care este prezentată această propunere. Considerăm că există o cale mai bună de a lucra cu țările care doresc uh, mecanisme voluntare și putem acționa la niveluri diferite de asistență tehnică. Ne-am încercat să oferim țărilor abilitatea tehnică de a face față acestor probleme în administrația lor fiscală și promovăm aceste lucruri la nivel uh, bilateral. La nivel regional avem administrație tehnică. Asta este cel mai bun exemplu de cooperare între state. și trebuie să oferim uh, organismelor regionale oportunitatea să se descurce singure, iar la nivel uh, global avem uh, un instrument care nu e poate suficient uh, cunoscut, carat și uh, acesta este în uh, combinație cu uh, femeiul și uh, acesta și alte eforturi uh, ca EIT, da, poate cu altă ocazie, întrerupe doamna președinte, am putea să discutăm mai pe larg, pentru că este un subiect care ne preocupă, dar având în vedere ora, o să-i dau cuvântul din nou lui Elish Line. Mulțumesc, Linda, foarte pe scurt. Vreau să le mulțumesc colegilor pentru observații, mulțumesc și comisiei. Nu sunt deloc de acord cu unele dintre elemente, dar evident vom mai avea ocazia să discutăm și aștept cu interes să lucrez foarte strâns uh, cu dumneavoastră. Chiar dacă suntem primii care încercăm să implementăm asemenea măsuri, asta nu înseamnă că nu trebuie să le facem într-un mod care să fie util pentru a rezolva și inegalitățile globale. Exact asta este îngrijorarea noastră, de fapt. Cred că dacă ținem cont de rolul coerenței de politici în dezvoltare, lucrurile sunt esențiale pentru că aceste țări nu vor avea niciodată voința politică necesară să ceară asemenea măsuri uh, uh, dure. Deci este și răspunderea noastră. Mulțumesc! Da, am putea vorbi și altă dată și s-ar putea să se lupte toată lumea să ajungă cât mai jos, să ofere condiții cât mai laxe. și fără o bază impozabilă nu putem uh, face absolut nimic. Bun. Avem un termen limită de depunere a amendamentelor, vineri 24 uh, martie la ora 12. Votul va avea loc pe 25 aprilie. Mulțumesc foarte mult Comisiei pentru că a venit astăzi aici și suspend ședința până la ora 3 când ne vom întoarce aici pentru a discuta despre Brexit. Și în acest context vreau să spun că Tristan se va întoarce în Regatul Unit. Este ultima lui întâlnire astăzi, așa încât îi mulțumim pentru munca lui din ultimii ani.